Așadar, ordinea de zi rămâne neschimbată. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi și anume declarația ale Consiliului și ale Comisiei în pregătirea reuniunii Consiliului European și pe această temă dau cuvântul uh, domnului Giuri din partea Consiliului. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, domnule Barroso, domnilor și domnilor eurodeputați, este ultima oară când mă adresez dumneavoastră în numele Consiliului cu ocazia unei ședințe plenare. În ianuarie am uh, promis uh, să avem o președinție deschisă uh, față de Parlament. În urma tratatului de la Lisabona ne-am dat seama și ne-am spus că o strânsă cooperare uh, Președintele, aș dori să-i rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște și să nu deranjeze lucrările. Având în vedere importanța subiectului pe care îl uh, analizăm, vă rog, doamnă. Așadar, dându-ne seama de consecințele tratatului de la Lisabona, am înțeles că o cooperare strânsă cu Parlamentul European ar fi esențială Cetățeanul european privește către Uniunea Europeană pentru rezultate, fără să-și pună prea multe probleme să facă o distinție între Parlament, Comisie și Consiliu și cetățeanul are dreptate. Responsabilitatea noastră este una comună și așa va fi și succesul sau eșecul nostru. Următorul Consiliu European marchează sfârșitul președinției ungare. Prin urmare, această dezbatere este o oportunitate excelentă de a, a, uh, a trece în revistă ceea ce s-a uh, Uh, realizat în cooperare cu Parlamentul. O să încep cu politica economică. Consiliul European va încheia primul semestru european. El reunește într-un singur ciclu de politică cele două brațe ale redresării economice. Stabilitatea financiară bazată pe consolidarea fiscală, re reflectată în, în programele de stabilitate și convergență și reformele structurale pentru o creștere inteligentă, durabilă, inclusivă din punct de vedere social și care creează locuri de muncă. Grație excelentei cooperări între Comisie, Consiliul și statele membre în uh, mânuirea programelor de reformă la nivel național și a recomandărilor, primul semestru european a durat un semestru și nici o zi în plus. Consiliul European va fi invitat să adopte recomandările uh, pe țară aprobate de Consiliu, care ar trebui să fie oglindite de statele membre în hotărâri negocierile la nivel național în ceea ce privește bugetele și reformele structurale. Și trebuie să vă spun că chiar și în negocierile tripartite, am inclus o referire la semestrul european, astfel încât Parlamentul European să fie informat în legătură cu aceste evoluții. În ceea ce privește pactul Europlus, majoritatea statelor membre care participă au prezentat angajamente care reprezintă peste 100 de măsuri uh, separate în total. Aceste angajamente reprezintă un pas bun către îndeplinirea obiectivelor pactului care trebuie să fie acum aplicate la nivel național. Totuși, uh, ambiția și precizia acestor angajamente inițiale uh, nu este egală. Pregătind următoarele angajamente, statele membre vor asigura un domeniu de aplicare mai larg, o abordare mai concretă și o ambiție mai mare. Dați-mi voi acum să mă întorc acum către cele șase propuneri uh, legislative privind guvernanța economică, numite pachetul celor șase în jargonul nostru. Dați-mi voie să vă reamintesc că președinția ungară a primit mandatul din partea Consiliului European de a ajunge la un acord politic cu Parlamentul European până la sfârșitul lunii iunie. După adoptarea uh, unei abordări generale a Consiliului în martie, ne-am apucat de treabă și ne-am uh, implicat într-un trilog intens cu Parlamentul și Comisia. Cele trei instituții au, dat, au făcut o muncă extraordinară. Poziția inițială a Parlamentului European uh, a implicat aproximativ 2000 de amendamente. Până acum am reușit să reducem uh, chestiunile aflate în suspensie la o singură chestiune majoră și câteva aspecte tehnice. Sunt uh, personal convinsă că textul pe care îl avem în fața noastră este mai puternic și mai potrivit pentru a contracara crizele posibile viitoare. Vom informa președintele Consiliului European în consecință raportând astfel organismului care ne-a încredințat această misiune. Am fost personal implicată în discuții fascinante cu mulți membri ai acestui Parlament. Ehm, vreau să vă mulțumesc cu această ocazie tuturor pentru exper această experiență ca o președinție care a fost prietenoasă față de Parlament, sperăm că rezultatele pe care le-am adus uh, nu vor fi irosite. Piețele financiare, activitățile comerciale europene și, ceea ce este mai important, cetățenii noștri se așteaptă să dăm dovadă de responsabilitate, să hotărâm și să uh, luăm decizii împotriva îndatorării. Știm că problema Greciei va figura pe uh, ordinea de zi a Consiliului European. Acum o să trec la afaceri interne. Consiliul European uh, va aborda probleme strategice în ceea ce privește azilul, migrația și Schengen, bazându-se pe concluziile adoptate de uh, Consiliul JAI în 9 iunie 2011. Având în vedere evoluțiile recente, Consiliul European va discuta idei și va oferi orientare politică și cooperare mai adâncită în, domeniul, în zona Schengen. De asemenea, va discuta un posibil mecanism de salvgardare. Dar dați-mi voie să subliniez faptul că buna funcționare a Schengen cere statelor membre să pună în aplicare pe deplin regulile și astfel să adâncească încrederea reciprocă. De asemenea, e nevoie de o monitorizare eficientă și actualizată și de un sistem de evaluare. Dați-mi voi acum să vorbesc despre libera circulație a persoanelor. Ea aparține unui altui, uh, altui capitol al acheului comunitar decât Schengenul. Totuși sunt uh, uh, interrelaționate. Ambele aparțin uh, sau fac parte din realizările care sunt cele mai vizibile și mai populare în, pentru integrarea europeană. Logica care se află în spatele Schengenului nu s-a schimbat o gestionare mai eficientă a frontierelor externe este precondiția pentru călătoria fără controle în cadrul zonei Schengen. După cum știți, au fost negocieri intense în ceea ce privește uh, modificarea regulamentului Frontex. Frontex este prin excelență un instrument european în mâinile noastre care este esențial pentru controlul frontierelor externe. Președinția salută rezultatele pozitive ale trilogului recent. Statele membre discută în această după-amiază și suntem optimiști că un acord va fi realizat în timp pentru uh, ca să fie adoptat de Consiliul European. În ceea ce privește politica uh, europeană în domeniul azilului, evoluțiile recente uh, au uh, pus-o uh, sub mari presiuni. O procedură de uh, solicitare a azilului sigură și eficientă este necesară pentru a asigura protecție. Prin urmare, este crucial ca un sistem uh, de acordare a azilului comun la nivelul Europei să fie realizat până în 2012 Consiliul European va trece în revistă progresul făcut în legătură cu pregătirea planului pentru dezvoltarea capacităților, astfel încât să gestioneze Um, migrația și fluxul de refugiați. Acest obiectiv trebuie să uh, abordeze cauzele de bază ale migrației ilegale. Um, în acest uh, scop au fost uh, și vor fi create parteneriate cu țările din vecinătatea sudică. Ca un prim pas, un dialog privind migrația, mobilitatea și securitatea va fi instituit cu aceste țări. Acum dați-mi voie să spun câteva cuvinte cu privire la Croația. Uh, Încheierea negocier negocierilor cu Croația a fost una dintre prioritățile mm, uh, președinției ungare. Ca rezultat al eforturilor făcute de Croația, Comisia și președinția uh, ungară, cu suportul uh, Parlamentului, pentru care trebuie să felicităm uh, Parlamentul. Consiliul European va uh, cere încheierea negocierilor uh, pentru aderare cu Croația până la sfârșitul lunii iunie 2011. Semnarea acordului de aderare, tratatului de aderare trebuie să aibă loc până la sfârșitul acestui an. Aceste evoluții um, sunt noi în Balcanii de Vest. Consiliul de European va reanaliza această problemă la întâlnirea din 2011 politice. De asemenea, uh, se salută arestarea și transferul generalului Mladic uh, la Haga. În ceea ce privește uh, politica de vecinătate sudică, avem o nouă abordare cu, a relațiilor cu vecinii noștri care a fost convenită la Consiliul Afaceri Externe de luni. Date fiind evoluțiile serioase, uh, Consiliul European va adopta o declarație pe marginea evenimentelor uh, recente din regiune. Uh, printre alte probleme, dați-mi voi să vă informez că Consiliul European este așteptat să-l numească pe domnul Mario Draghi ca viitorul guvernator al Băncii Centrale Europene. Consiliul um, European va adopta strategia comunitară privind uh, regiunea Dunării și uh, strategiile uh, privind integrarea romilor realizând astfel două priorități ale președinției ungare. Uh, strategia uh, privind Dunărea va spări posibilitățile astfel ca uh, această regiune să fie o diversitate de state membre. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru că a elaborat un excelent raport Iaroca, raportul Iaroca. Europa uh, a arătat, așa cum a spus prim-ministrul Orban, că Europa are și o inimă, nu numai uh, uh, un creier. Președinția ungară a ales o Europa puternică, drept motoul său. Dați-mi voie să-mi exprim speranța că veți fi de acord cu evaluarea președintelui Buze, care a spus recent, după președinția ungară, Europa va fi mai puternică și mai bună. Vă mulțumesc din adâncul inimii pentru cooperarea dumneavoastră în ultimile șase luni. Vă mulțumesc! Grazie, grazie, signora Enico. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului președinte Barroso. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru Ghiori, stimați eurodeputați. În această săptămână, Consiliul European are o agendă foarte, foarte plină și doamna Gheori uh, din partea Consiliului. Aș dori să-i mulțumesc pentru angajamentul uh, pe durata celor șase luni ale președinției ungare. Și având în vedere că ea a făcut deja o prezentare principală, aș, general aș vrea să mă uh, concentrez pe câteva puncte. Aș vrea să vă prezint poziția Comisiei uh, pe marginea punctului poate cel mai important de pe agenda și aș vrea să vă împărtășesc părerile noastre uh, împreună cu dumneavoastră. Aș vrea să fac de asemenea și câteva comentarii pe tema Greciei. Acest Consiliu European a făcut pași importanți pentru a se asigura că uh, politicile Uniunii Europene sunt coerente și eficiente. Mai întâi, avem pachetul de guvernanță economică. Aș dori să mulțumesc în mod sincer acestui Parlament pentru munca serioasă și angajamentul uh, arătat în menținerea unui nivel înalt de ambiții pe această temă. În această după-amiază, domnul comisar Ren, în numele Comisiei, va exprima în detaliu poziția noastră pe acest subiect. Dați-mi voie să vă spun că acum aștept din partea Parlamentului și din partea statelor membre să se ajungă la un acord, pentru că adoptarea acestui pachet de guvernanță este fundamental, pentru că este un răspuns fundamental față de criză. Și vreau să vă spun că acest pachet este vital. Va fi foarte greu să explicăm cetățenilor noștri că în momentul în care încercăm să răspundem unei situații de criză și unei uh, Uh, provocări, nu suntem în măsură să ne punem de acord asupra unui pilon fundamental, și anume răspunsul față de această criză. Eu cred că acordul pe marginea acestui pachet va întări mecanismele noastre de supraveghere la nivel european și va face ca Uniunea Europeană să fie un loc în care putem avea o dezvoltare durabilă fără deficit pentru că acestea sunt, uh, uh, aduc prejudicii uh, dezvoltării economice și prevenirea mai bună decât, uh, decât uh, uh, luarea de medicamente ulterioară. Deci, poate că cel mai bine e inițial să corectezi decât să trebuiască să vindeci apoi. Apoi, Există câteva recomandări specifice pe care Comisia le-a prezentat în data de 17 iunie și, după cum știți, este pentru prima dată când am făcut acest exercițiu la nivel european. Recomandările se bazează pe o analiză extinsă din partea Comisiei uh, a planurilor pentru dezvoltare durabilă și pentru crearea de locuri de muncă ale statelor membre. Și aceste recomandări se concentrează pe acele provocări cu care se confruntă statele membre. Bineînțeles, discuții la nivelul Comisiei și la nivelul statelor membre și recomandările acestea, uh, discuțiile pe marginea acestor recomandări au fost uneori aprinse, dar sunt încântat de faptul că s-a menținut pe ansamblu un nivel de ambiții foarte ridicat. Și nu putem să ne dorim, pe de o parte, avantajele uh, unei uh, piețe unice și să ignorăm, pe de altă parte, alte aspecte. Pentru că nu ne putem dori să avem un nou pachet de guvernanță economică dacă exact în aceeași săptămână anumite state membre pun sub semnul întrebării metodologia și metoda de lucru a Comisiei și recomandările făcute de aceasta pe această temă. Și această nouă metodă reprezintă o, o, o, o metodă care ne va permite să ajungem la un, un simț de răspundere la nivel colectiv și să ținem seama și de specificitățile economiilor noastre. Apoi, Comisiul European Consiliul European a, va trebui să-și asume criticile ce sunt aduse referitor la capacitatea sa și de a asigura stabilitate financiară. A, bineînțeles, ne bazăm pe principiul strict al condiționalității. Trebuie să vedem având în vedere cadrul financiar multianual și modul în care acesta poate sau nu să răspundă la provocările cu care ne așteptăm. Stimați membri ai Parlamentului, poate că vă amintiți că în luna ianuarie, în momentul în care Comisia a prezentat ancheta anuală despre creștere, am spus foarte clar că trebuie să întărim capacitatea uh, de a răspunde la uh, provocări a acestui cadru financiar multianual. Și am fost criticați, însă acum iată că în mod unanim statele membre au luat tocmai exact această hotărâre de a întări această capacitate. Și mă întreb de ce nu a fost posibil să se, se aprobe acest lucru uh, cu câteva luni în urmă. Și există recomandări specifice pentru fiecare stat membru. Pactul de stabilitate și creștere, aceste mecanisme sunt instrumente care ne pot permite să depășim aceste momente de criză. Comisia va face tot ceea ce stă în putință pentru a menține acest nivel de rezultate concrete în toate subiectele ce vor fi discutate. Iar pentru a răspunde la criza economică, fiecare sector trebuie să-și aducă contribuția. Și unii poate mai, mai mult, cum ar fi, spre exemplu, sectorul financiar. Comisia va veni cu o propunere legislativă concretă în ceea ce privește o taxă financiară. Propunerea aceasta va avea trei scopuri. Mai întâi, să evite o fragmentare a piaței, pieței interne a serviciilor financiare, pentru că există un număr din ce în ce mai mare de măsuri care nu sunt coordonate între statele membre. În al doilea rând, acest document își dorește să creeze cadrul necesar pentru a evita orice tranzacții riscante sau pur și simplu speculative, tocmai pentru a se asigura că instituțiile financiare uh, își aduc o contribuție substanțială la împărțirea riscului și a poverii provocate de această criză. Să evităm profiturile excesive, bonusurile prea ridicate care încă sunt mai plătite bancherilor. Iar pentru a face acest lucru, știm că există în sistemul bancar, în sectorul bancar, profituri foarte mari. De aceea, acest sector trebuie să contribuie la bunăstarea tuturor. Cea de-a doua măsură ce va fi discutată de Consiliul European este migrația. Și acest subiect a venit pe, la ordinea zilei având în vedere evenimentele recente și presiunile migratorii recente. Ideea este că măsurile ce vor fi luate în viitor în acest domeniu vor permite statelor membre și instituțiilor europene să gestioneze aceste uh, fluxuri migratorii pentru a avea un cadru stabil. Știți că migrația reprezintă un subiect important, însă dați-mi voie să vă spun că Comisia nu va accepta niciun fel de tentativă de a pune în pericol principiile de bază ale, sistem, ale spațiului Schengen și ne dorim o abordare europeană întărită față de Schengen și față de fluxurile migratorii. Și Comisia propune țărilor care fac parte din uh, spațiul Schengen uh, un set de măsuri. Acest lucru se va face prin întărirea agenției Frontex și a prezenței acesteia la frontiere și prin a, uh, anumite agenții care la nivel național vor avea drept misiune să facă o estimare, o evaluare a riscului. Ideea este că trebuie să determinăm unde sunt slăbiciunile noastre, care sunt frontierele care se vor confrunta cu presiuni migratorii foarte mari, cum anume am putea să prevenim o situație în care statele membre nu sunt la înălțimea uh, provocării. Și aceste măsuri trebuie să fie luate la nivel european uh, pentru a evita o fragmentare a lor de decizii la nivelul statelor membre. Și dacă situația critică justifică acest lucru, vom putea avea o intensificare a controalelor la frontiere. Dar dacă acest lucru este justificat, asta nu înseamnă că vom uh, adopta o poziție în care vom reinstaura frontierele interne. Nu, ne dorim doar să îmbunătățim sistemul actual, în așa fel încât anumite state membre să nu fie întotdeauna puse sub presiune și sper că veți susține această abordare, sper că aceasta va fi adoptată în cadrul Consiliului European, în așa fel încât documentul să fie finalizat cât mai repede, în așa fel încât să obținem progrese. De asemenea, ne dorim un sistem de azil care să fie eficient, care să garanteze solicitanților de azil drepturi egale peste tot, peste, în tot teritoriul Uniunii Europene. Există o propunere care a fost revizuită uh, din partea Comisiei în ceea ce privește un set de măsuri standard minime pentru primirea acestor uh, solicitanți de azil și uh, mă, sper că la nivelul Consiliului European acest set de măsuri va fi luat în considerare și că va fi adoptat. Se va discuta și situația uh, pentru vecinătate, mai ales uh, parteneriatul pentru prosperitate uh, Uh, comună cu țările din uh, vecinătatea sudică. Este un parteneriat foarte important pentru vecinii noștri din lumea arabă, pentru că trebuie să uh, le ajutăm în procesul lor de tranziție spre democrație și să nu-i abandonăm. Un alt aspect foarte important pe această ordine de zi e perspectiva ca Croația să devină cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii Europene, sperăm în 1 iulie 2013. Sigur că mai trebuie depuse eforturi, dar sper că până la sfârșitul lunii să putem Uh, încheia capitolele care rămân în negocierile de aderare. În fine, câteva cuvinte despre Grecia, pentru că sper, bineînțeles, că statele membre să aibă oportunitatea de a discuta la nivelul cel mai înalt uh, această situație care este importantă nu numai pentru un stat membru al Uniunii Europene, ci care este importantă și pentru stabilitatea zonei euro și pentru stabilitatea Uniunii Europene în general. Chestiunea Greciei pune probleme foarte grave, nu numai în ce privește stabilitatea financiară, ci și angajamentele sociale și pe planul uh, hotărârii politice a Uniunii Europene. Aseară uh, s-a votat un vot foarte important în Parlamentul grec care permite guvernului să beneficieze de un sprijin unanim al planului de austeritate convenit cu uh, Uniunea Europeană și cu FMI-ul un uh, plan care conține măsuri uh, fiscale și privatizări care sunt foarte necesare pentru a readuce Grecia pe drumul creșterii economice. Nu trebuie să spunem lucrurilor pe șleau. Nu există niciun fel de alternativă la acest plan, deci trebuie ca el să fie aplicat. Știu că grecii trec printr-o perioadă foarte dificilă și de mare incertitudine. Însă mesajul meu pentru poporul grec e că dacă guvernul va lua măsuri ferme, atunci rezultatele nu vor întârzia să apară. Dacă guvernul ne arată arată că uh, respectă măsurile din aceste acorduri, noi vom sprijini Grecia în acest drum spre creșterea economică, pentru că consolidarea fiscală este necesară, însă obiectivul nostru este creșterea economică. Să nu uităm că un euro Uh, cheltuit pentru curat, cu dobânda care e, sunt, e plătit pentru uh, datorie, e un euro care nu merge la poporul grec. Deci este foarte important să se restabilească încrederea în economia greacă pentru a promova creșterea economică. În același timp, este foarte important ca grecii să înțeleagă că în astfel de vremuri de restriște atât de dificile e nevoie de un consens național un consens național nu partizan, nu miop. E nevoie de un consens național în Grecia, astfel încât Grecia să poată să câștige încrederea partenerilor și a piețelor uh, pentru reformele atât de necesare și atât de importante. Aseară, uh, alaltă seară m-am întâlnit cu premierul Papandreou și am discutat despre o folosire mai strategică a fondurilor structurale europene Grecia are posibilitatea de a accesa o sumă foarte mare din fondurile de um, coeziune și fondurile structurale și sperăm ca rata de absorpție acestor fonduri să aibă o uh, consecință foarte importantă în ce privește ocuparea și locurile de muncă. E vorba de un program cuprinzător de asistență tehnică care se axează pe creștere și pe locuri de muncă cu un caracter de urgență, pentru că, repet, Grecia trece printr-o situație de urgență. Vom, vom discuta acest subiect la Consiliul European, ce putem face împreună cu Grecia. Comisia, împreună cu guvernul, putem implementa acest uh, plan, dar cred că e nevoie de un efort comun, pentru ca toți cei care pot să-și aducă contribuția în domeniul asistenței tehnice din statele membre, de exemplu, să o facă. Guvernul grec e gata să ne însoțească în această abordare și sper că va putea să reacționeze pozitiv întotdeauna pe baza acestor condiții foarte stricte în ce privește reformele atât de necesare pentru această țară. Acest plan de austeritate pentru Grecia necesită eforturi excepționale din partea poporului grec. Comisia propune o reacție excepțională în atenția poporului grec. Se speră că dacă cetățenii fac aceste sacrificii dureroase acum, îi așteaptă la capătul tunelului o soluție Acum se fac aceste reduceri, aceste tăieri salariale foarte dureroase, dar ele sunt necesare pentru creștere. Creșterea e necesară și vom coopera cu guvernul grec și cu cetățenii pentru a atinge aceste obiective. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, Barroso, la... Mulțumim, domnule Barroso. Dăm cuvântul acum vorbitorilor în numele grupurilor politice și începem cu domnul Joseph Dol, care are 5 minute la dispoziție. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, doamnă președinte a Consiliului, dragă Enico Gheori, câteva cuvinte la început pentru tine, pentru dumneavoastră, pentru tot ce ați făcut și pentru metoda pe care ai abordat-o și pentru orele pe care le-ai consacrat uh, schimbului cu Parlamentul. Cred că trebuie să-ți recunoaștem aceste merite. Încă o dată mulțumesc! Aceste ropote de aplauze sunt meritate pentru că a fost bine formată în cadrul grupului nostru, știe ce înseamnă munca la Parlament. Acum, acest Consiliu European intervine într-un context foarte dificil, foarte rar, așteptarea în opinia publică uh, este atât de mare în ce privește decizii curajoase din partea decidenților, a liderilor, în ce privește zona euro și criza datoriilor, dar și cu privire la guvernanța economică. În mai multe țări și mai ales în Grecia, concetățenii noștri sunt dezorientați, sunt uh, angoazați, se tem în legătură cu viitorul lor și cu, de, se tem în legătură cu viitorul copiilor lor. Aș dori să profit de această ocazie pentru a lansa trei mesaje prietenilor din Grecia. În primul rând, Europa e solidară cu voi și facem tot ce ne stă în putință, noi europenii, pentru a vă permite să ieșiți din această situație atât de dificilă și în spiritul de, de solidaritate și de răspundere care ne caracterizează. Pun accentul pe răspundere. Un al doilea mesaj. Situația prin care trec e consecința unor ani în care uh, și-au permis mai mult uh, decât uh, le permitea plapuma și ca mulți alții în Europa. Trebuie să spunem acest lucru. Lansez un apel tuturor europenilor să uh, privească lucrurile în față. Un al treilea mesaj decurge din uh, primele două. Europa nu poate ajuta Grecia, ca și orice altă țară în uh, dificultate, decât dacă face tot ce stă în putință pentru a uh, se asigura că situația sa economică financiară devine sănătoasă. E nevoie de sacrificii care însă vor duce la schimbări pe termen lung pentru aceste țări. Și trebuie să mai spunem un lucru și nu mă pot abține să nu mă refer la exemplul Letoniei. În urmă cu câțiva ani era în pragul falimentului și printr-o politică curajoasă de redresare dusă de către premierul Dombrovskis, care a fost ales și reales de poporul său, iată a ajuns la echilibru avem două alternative confruntați cu situația actuală. Ori să uh, facem greve și uh, meeting, sigur că uh, drepturile sindicale ne conferă acest drept și eu am fost sindicalist, ori să ne exprimăm îngrijorarea și să ne punem la treabă pentru a uh, corecta situația prin politici uh, juste. Grupul meu solicită o responsabilizare, o conștientizare pentru ca în țările noastre să se facă aceste schimbări necesare, dar salutare nu prin identificarea unor țapi spășitori, Europa, Fondul Monetar Internațional și alților, vom ieși din criză, ci dacă ne punem la treabă vom ieși din criză. Când folosesc pluralul, mă, mă refer la clasa politică, bineînțeles, dar și uh, la cei 500 uh, de milioane de europeni. Revin la Consiliul European, așteptăm de la el o confirmare a solidarității europene. Însă, dincolo de criza actuală, din care sperăm să ieșim uh, durabilă, e nevoie de o reformă profundă a guvernanței economice. Pentru că dacă cu moneda unică europeană am creat partea monetară a Uniunii Economice și Monetare, partea economică nu e la înălțime și de altfel astăzi plătim oalele sparte. Dacă PPE-ul pledează în negocierea pe pachetul legislativ pentru metoda comunitară, acest lucru se da, își propune să se evite ca statele noastre să nu își respecte uh, răspunderile, obligațiunile ca înainte. Atunci când Consiliul și Parlamentul decid sau convin reguli economice care trebuie respectate de cele 27 state membre, nu e pentru a crea cât mai multe excepții de la aceste reguli. Și sperăm că acest principiu să fie consfințit. Criza aceasta economică are un merit, respectiv că ne permite să tragem învățămintele lecțiilor trecute. Sper ca toată lumea aici prezentă în sală să înțelege, înțeleagă acest lucru. În fine, o notă pozitivă. În așteptarea uh, deciziei Consiliului cu privire la Croația, sperăm ca ea să devină în câteva luni cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii. Astfel vor fi răsplătite eforturile depuse de către poporul croat, de către guvernul croat. Aș dori să salut curajul uh, și uh, simțul de răspundere acestora. E un mesaj foarte important pentru europenii care a, în prezent uh, și-au pierdut încrederea în ei. Însă Europa are valori, solidaritatea, toleranța, deschiderea față de celălalt, respectarea minorităților, a drepturilor omului, a demnității umane. Toate aceste valori au fost, trebuie apărate în acest proces în care uh, globalizarea, în procesul de globalizare, raportul de forțe devine predominant. Rămân convins că dacă uh, europii doresc, dacă Europa învinge populismul, vom ieși mai puternici din aceste vremuri dificile prin care trecem și sper ca stații de, șefii de state de, și de guverne să țină cont de aceste considerații. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Martin Schulz, 5 minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Parlamentul European a pregătit rare ori uh, ședințele Consiliului European în condiții de uh, criză. Este o întâlnire istorie, istorică se iau decizii în legătură cu viitorul acestei uniuni. Am uh, citit o propoziție foarte interesantă într-un ziar german în această săptămână. Lipsa de încredere în Uniunea Europeană pentru că nu există încredere în Uniunea Europeană pentru a găsi soluții. Cetățenii europeni nu au încredere în Uniunea Europeană și nu au încredere în guvernele lor să găsească o soluție. Parcurgem o criză foarte serioasă, lipsa de încredere în proiectul european. Problemele noastre au fost cunoscute de multă vreme. Problema este cum o să le abordăm, cu mult curaj sau cu slăbiciune? Sau o să cedăm în fața acestor greutăți. Cred că este un mesaj nepopular pe care îl transmitem în Europa, însă trebuie să o spun pentru că sunt convins că am dreptate. Nu e nevoie de mai puțină Europa, ci de mai multă Europa. E nevoie de mai mult curaj și de resurse pentru a depăși această criză. De ce e nevoie de mai multă Europa? Sunt două chestiuni care reprezintă miza. Șefii de stat și uh, de guvern trebuie să își recapete controlul. Dacă nu iau hotărârile care se impun, atunci nu va fi bine. Sunt 31 de întreprinderi care au o cifră mai mare uh, de afaceri decât uh, state cum ar fi Polonia. Președinții acestor întreprinderi sunt mai puternici decât uh, primul ministru polonez. Ei hotărăsc soarta oamenilor din întreprinderea respectivă. Sunt multe chestiuni pe care le putem discuta. Ori de câte ori se pregătește o ședință a Consiliului Ecofin sau un Consiliul European, una, două sau trei agenții europene de rating denigrează chestiunile aflate pe ordinea de zi. Spun că ele nu sunt potrivite, dar cine este în spatele acestor oameni? Cine este în spatele acestor agenții de rating? ei nu fac asta de dragul gloriei, ci sunt plătiți să facă acest lucru. E bine, trebuie ca șefii de stat și de guvern să preia uh, controlul, să preia frâiele. Dar nu o vor face dacă fiecare merge pe calea lui. Până în 2000 50 populația europeană uh, va, avea o pondere de 4% în populația mondială. Forțele economice nu vor aștepta ca Europa să se dividă între Germania și Malta, de pildă fiecare gândindu-se că poate să rezolve singur problemele. Această retorică o auzim uh, foarte des pe plan ecologic, economic, financiar, pe plan monetar. Nu vom supraviețui și nu ne vom menține decât dacă Uh, acționăm împreună, dacă dăm dovadă de voința comună de a acționa și a deveni uh, economia cea mai puternică din lume, dacă Europa vrea să fie un proiect de succes. Europa înseamnă a îl susține pe cel care este mai slab, a avea lucruri în uh, comun. Asta Uh, de pildă, e vorba și de taxa pe tranzacțiile financiare. Când cumpăr uh, lapte uh, într-un magazin, plătesc TVA. Atunci când cumpăr un produs financiar, nu plătesc un impozit, o taxă și nu este corect. Situația a fost descrisă în mai multe rânduri, totul este în fața noastră. Trebuie să acționăm împreună, uniți și nu să ne îndârjim unii împotriva celorlalți fie că reușim să facem uh, din Europa o putere sau proiectul de unificare uh, europeană, de unitate europeană va fi periclitat. Dacă Europa eșuează ca proiect uh, transnațional pentru asigurarea păcii și stabilității, atunci e vorba de mult mai mult decât o uniune politică care va dispărea forțele care au uh, promovat uh, uh, proiectele nocive în Europa vor reapărea dacă nu le punem capăt.